przewodniczący! Domnul președinte. Wznawiam posiedzenie. <clears throat> Protokół wczoraj... Scuze, scuze. Să reluăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil. Sunt uh, obiecții? Nu? a fost aprobat. Primul punct pe ordinea de zi, după pauză, este runda de întrebări cu președintele Comisiei Europene. Urmăm uh, procedura uh, obișnuită, întrebări un minut, răspuns un minut, dacă există întrebări adiționale 30 de secunde și răspunsul tot de 30 de secunde. Și, în primul rând, șefii sau reprezentanții grupurilor politice vor adresa întrebări președintelui Comisiei. Prima este Corina Străcorin Vortman uh, Col din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barroso, o să vă pun o întrebare în legătură cu Fondul European pentru Urgență pentru a sublinia importanța pe care o acordați acestuia. Fondul European de Urgență, de fapt, este uh, subiectul. Întrebarea mea, care este poziția mea, în ceea, poziția noastră în ceea ce privește extinderea fondului? Aveți niște idei în legătură cu asta? Și cum poate fi el consolidat de-a lungul timpului? Situația privind fondurile de stat este cunoscută, dar aceasta se poate schimba. Care este punctul nostru de vedere în legătură cu extinderea uh, fondului de urgență? Mulțumesc, uh, spune președintele. Domnule președinte Barroso, bun venit din nou în uh, Parlament. Domnul Barroso, mulțumesc, domnule președinte. Acum, răspunsul doamnei Corinei Col. Nu e poziția mea, este poziția unanimă a Comisiei. Uh, este în acest uh, document. Se consideră că capacitatea finanțare a acestor fonduri trebuie să uh, consolidează activitatea acestuia. Considerăm acesta ca fiind o parte a unui răspuns cuprinzător. Nu este un răspuns cuprinzător, desigur. În toate aceste documente există o singură uh, frază în legătură cu fondul de urgență. Se vorbește despre uh, alte subiecte, însă acestea sunt importante pentru stabilitatea zonei. După cum știți, uh, acesta are 440 de miliarde de euro. Nu vreau să sporesc acest plafon, însă acest uh, fond de urgență nu trebuie să nu poate să dea toți acești bani, trebuie uh, așadar să facem un minim și anume să sporim capacitatea de finanțare de alimentare a fondului. Și cred că este o propunere foarte constructivă care ar trebui să fie adoptată mai târziu sau uh, mai uh, devreme. Mulțumesc. Dacă există o întrebare uh, adițională? Ați spus mai devreme sau mai degrabă mai devreme sau mai târziu. Ce înțelegeți prin asta mai degrabă mai devreme decât târziu, există un caracter de urgență, după părerea mea, atunci când este vorba de asigurarea stabilității financiare a piețelor în lunile ce urmează. Cum putem să consolidăm acest lucru? Vedem că au loc dezbateri între șefii de guvern și ministrii uh, de finanțe. Ne puteți spune mai exact ce înțelegeți? Uh, mai degrabă mai târziu decât mai devreme înseamnă să nu uh, amânăm lucrurile la infinit. Asta am vrut să spun. Trebuie uh, să fim întotdeauna uh, în fața valului și nu în spatele acestuia. Ieri, la Ecofin, uh, s-au făcut o serie de progrese, uh, am contactat statele membre și cred că ar uh, fi important ca Consiliul European din februarie să abordeze astfel uh, de uh, probleme pe 4 februarie. Mulțumesc! Colegul Stephen Hughes, din partea Socialiștilor și Democraților. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Barroso, Uh, știu că ETUC a ridicat obiecții mari în ceea ce privește intervenția Comisiei în uh, situația din Irlanda și Grecia. În raportul dumneavoastră anual a spus că veți uh, continua acest lucru. Se cere o revizuire a plăților de șomaj și o reducere a protejării prea mare, a protecției prea mare a lucrătorilor. Oare Comisia nu ar trebui să sprijine toate aceste aspecte sociale în loc să le uh, submineze? Și care este temeiul uh, juridic pe baza căruia Comisia se intervine în sistemele naționale de uh, negociere a salariilor? Pentru că astfel cred că nu vom mai ajunge la, la realizarea și îndeplinirea Uh, strategiei 2020. Domnul comisar, put, pot să vă spun că sprijinim dimensiunea socială la nivel european, însă acest lucru trebuie fie sprijinit și la nivel național. Am uh, sprijinit întotdeauna dialogul uh, social și implicarea tuturor uh, partenerilor. După părerea noastră, cred că trebuie să creăm mai multe stimulante pentru ca acest dialog să funcționeze și avem nevoie de noi reforme pentru a crește competitivitatea Uniunii Europene. Vă rog o întrebare suplimentară. Vă mulțumesc, domnule președinte. De ce, domnule Baros, uh, Barosa se pune accentul pe piața muncii? Ar trebui să ne ocupăm și de piețele financiare, de uh, piața de, și de alte aspecte. Deci să nu punem accentul doar pe muncitori, pe lucrători care ei plătesc până la urmă uh, prețul acestei crize. Domnul Barroso, nu punem accentul doar pe piața muncii, ci ne ocupăm și de reforma piețelor financiare cu sprijinul Parlamentului uh, European. Discutăm în raportul uh, anual nevoia de a um, aprofunda reformele în Uniunea Europeană în general. Deci, nu este vorba doar de uh, piața muncii, și piața muncii este importantă pentru creșterea competitivității Uniunii Europene, mai ales în anumite uh, state care sunt foarte importante. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum are cuvântul domnului Gifar Hofstadt. Uh, domnule președinte, știu că într-o conversație privată cu președintele Medvedev ați exprimat îngrijorarea cu privire la cazul Hodorkovski, cazul domnului Hodorkovski, e bine, dacă este un test pentru uh, statul de drept în Rusia, atunci trebuie să spunem că Rusia a picat acest test. Și am o întrebare concretă. Pe 31 decembrie, Boris Nemtsov a fost arestat. În mod normal, articolul 31 din Constituția Rusiei garantează libertatea de uh, adunare. Și pe 31, în fiecare lună, opoziția organizează proteste, organizează manifestații de protest. Uh, și uh, sunt șapte luni în 2011 uh, care au 31 de zile, ceea ce înseamnă că dacă lucrurile continuă așa, în 2011 se poate repeta ceea ce s-a întâmplat cu domnul Nemsov. Care sunt acțiunile pe care Uniunea Europeană poate să le ia? Rusia este membru în Consiliul Europei, membru OSCE, G8, membru potențial al uh, OMC și cred că e nevoie de acțiune urgentă din partea instituțiilor europene, domnule președinte. Mulțumesc! Domnul Barroso, după cum ați spus, domnule Verhofstadt, am exprimat această îngrijorare partenerilor noștri ruși și, de fapt, Uniunea Europeană a reacționat public la uh, procedurile juridice împotriva domnului Mihail Hodorkovski și a domnului și a, anul, altui, a unei alte persoane prin uh, Cathy Ashton. Într-adevăr, Constituția și Convenția Europeană a Drepturilor Omului garantează uh, drepturile omului și dreptul la un proces echitabil, așa cum parteneriatul nostru strategic cu Federația Rusă o cere. Iar acum dezvoltăm, um, consolidăm relații democratice cu Rusia. vom continua discuțiile în cadrul întâlnirilor cu partenerii noștri ruși, așa cum pe 7 decembrie am avut summitul UE-Rusia uh, aici la Bruxelles și am transmis Rusiei că așteptăm să-și îndeplinească angajamente în domeniul drepturilor omului și de asemenea să respecte domnia legii. Domnul președinte, domnul Verhofstadt, nu e o întrebare, ci doar un comentariu. Cred că și Parlamentul trebuie să abordeze urgent această problemă, pentru că lucrurile nu pot să continue așa cum uh, merg acum în Federația Rusă. Nu din cauza că avem legături comerciale importante Asta nu înseamnă că trebuie să păstrăm tăcerea când se întâmplă așa ceva. Din potrivă. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna copreședinte a verzilor, Rebecca Harms. În uh, Rusland... Vă mulțumesc, domnule președinte. În Rusia, um, situația mass mediei și uh, libertatea de expresie nu este cea mai fericită. Așadar, domnule comisar, cred că în același timp nu ar trebui să permiteți uh, ceea ce se întâmplă acum în Ungaria din acest punct de vedere și mă întreb de ce uh, există această atitudine a Comisiei de a accepta ceea ce se întâmplă în Ungaria, care încalcă toate valorile um, specifice Uniunii Europene. Am creat o, am cerut o expertiză juridică pe marginea acestei legi și această expertiză ne, ne înșiră pur și simplu toate acordurile și toate uh, tratatele care sunt încălcate prin această lege și nu doresc să înșiruiesc acum toate aceste tratate. Vă întreb care este calendarul uh, dumneavoastră? De ce nu ați început uh, procedura de încălcare a um, tratatelor? Deci critica mea este acoperită și de jurisprudența existență în acest domeniu. Vă, vă mulțumesc. Atât în cazul uh, Ungariei, dar și în cazul altor uh, state membre, trebuie să punem în aplicare tratatele cu uh, grijă și respectând o metodologie foarte clară. Am făcut acest lucru. Um, vicepreședintele Cross a vorbit în Comisia Libe ieri și, într-adevăr, suntem îngrijorați, ne îngrijorează legea referitoare la mass media din Ungaria și intenționăm să transmitem o primă scrisoare oficială Ungariei nu mai târziu decât uh, săptămâna aceasta. La această scrisoare autoritățile ungare vor trebui să răspundă, însă repet că trebuie să urmăm niște proceduri legale foarte clare deoarece Ungaria, în calitate de stat membru, are dreptul la acest proces imparțial din partea Comisiei. Însă vă asigur că voi uh, urmări de aproape ceea ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc. Aș dori să vă rog să ne puneți la um, dispoziție toate documentele pe care le aveți în legătură cu situația de la Ungaria, deoarece dorim să ne facem și noi o părere proprie despre această situație pe baza acestor documente. Noi ne temem că Ungaria nu ne-a pus la dispoziție uh, forma și textul complet uh, al acestei legi. De aceea vă rugăm să ne puneți la dispoziție acest text. În plus, după părerea mea, este foarte dificil să urmăm o politică în ceea ce privește negocierile de aderare a Turciei, o politică în care punem accentul tot timpul pe criteriile de la Copenhaga și nu aplicăm aceleași criterii la un stat deja membru. Da, desigur, punem toate informațiile la uh, dispoziție. După cum am spus, uh, vicepreședintele Cross uh, a participat la comisiile relevante din acest Parlament. Însă, în același timp, există o dimensiune legală și acest lucru înseamnă că trebuie să urmăm o foarte clară uh, procedură uh, legală. Deci nu ne dorim să riscăm uh, rezultatul din cauza procedurilor. Deci vă asigur că acordăm întreaga atenție necesară acestei tematici. Am discutat deja cu domnul Orban, care va veni mâine în fața Parlamentului deci trebuie să existe un dialog politic, însă și unul uh, procedural. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Kaminski. Panie przewodniczący, kilka dni temu Domnule președinte, cu câteva zile în urmă, Comisia Uh, interstatală privind aviația de la Moscova a publicat un raport în legătură cu cauzele dezastrului, dezastrului de pe 10 aprilie, dezastrului aviatic de la Smolensk. Uh, populația a fost uh, uluită de rezultatele acestui raport și e vorba de puncte de vedere subiective, după cum s-a spus. În ultimele zile, Uh, s-a dezvăluit faptul că raportul conține date care nu sunt uh, tocmai confortabile pentru Rusia și uh, vina trece pe partea poloneză. Sigur că nimeni de acolo nu pune la îndoială greșelile făcute de partea noastră în pregătirea Uh, vizitei președintelui polonez, totuși raportul uh, rusesc uh, are să zicem, conotația unui complot politic care este menit să elimine orice Uh, greșeală de partea Rusiei. Uh, vreau să întreb, Comisia are intenția să facă tot ce stă în putință pentru a clarifica cauzele uh, acestui accident aviatic de la Smolensk în care a murit președintele polonez? Domnul Barroso, domnule Kaminski, nimeni nu va uita această tragedie cumplită nici în Polonia, nici în altă parte. Uh, am resimțit cu toții și am deplâns moartea președintelui Kaczynski și toți cei care au pierit în acea zi tragică. Sigur, cunosc acest raport publicat uh, săptămâna trecută și știu care este și reacția poloneză și am mare înțelegere pentru asta, dată fiind tragedia. Acestea fiind uh, spuse, Comisia poate Uh, să acționeze numai atunci când are temei juridic să facă acest lucru. Nu am fost abordați de autoritățile poloneze să intervenim în această privință, însă, desigur, suntem gata să facem tot ceea ce ne stă în putință și este de competența noastră, de competența noastră în această privință. Domnule președinte, oare am înțeles bine? Pentru că până acum Uh, guvernul polonez nu a adresat o astfel de cerere comisiei. Dacă guvernul polonez ar adresa o astfel de cerere comisiei pentru a da asistență în clarificarea cauzelor, comisia ar acționa pe baza acesteia? Așa cum am spus, trebuie să vedem uh, temeiul juridic. Potrivit uh, informațiilor mele, a fost o vizită de stat, un zbor militar, și din punct de vedere juridic, se pare că nu există argumente numeroase pentru comisie ca să intervină, dat fiindcă regulamentul a fost adoptat mai târziu de accident. Dar, sigur, vom ajuta autoritățile poloneze dacă acestea ne solicită ajutorul. Domnul președinte Lothar Bischi, Stânga Unită. Domnule Barroso, știm cu toții care este importanța stabilității monedei euro și am eu trebuie să vă spun că n-am înțeles ceva în acest context. Este vorba despre extinderea acestei uh, plase de salvare pe care ați uh, inițiat-o dumneavoastră, la care doamna Merkel a strigat stop. Întrebarea mea este dacă nu reușiți să discutați cu doamna Merkel, se poate întâmpla câteodată să nu te înțelegi cu partenerii, dar e prima dată când uh, am trăit așa ceva, un astfel de uh, conflict. Pentru că nu e vorba de o ceartă între dumneavoastră și doamna Merkel, este o chestiune politică importantă. Pot să înțeleg că nu e greu, nu e ușor să fii întotdeauna de acord cu doamna Merkel, nici eu nu sunt întotdeauna de acord cu dânsa. Însă să ne întrebăm dacă avem aceste păreri diferite și ele devin publice, oare nu cumva le ajutăm speculanților? Mulțumesc, președintele Barroso. În Uniunea Europeană, fiecare instituție și fiecare guvern are propriile responsabilități. Comisia Europeană are responsabilitatea de a prezenta uh, ceea ce consideră că este corect ca și drum de urmat pentru Uniunea Europeană și pentru euro, într-un document foarte cuprinzător cu privire la Uh, creșterea anuală, creșterea brută, ne-am exprimat opinia. Cred că nu e doar dreptul, ci și datoria, să facem, datoria noastră să facem acest lucru. Asta am făcut. Și cred că, de fapt, piețele au primit foarte bine acest document, după cum, cum am văzut în ultimele zile, pentru că ele au înțeles că acum există voința de a merge, de a acționa în mod hotărât, de a răspunde la ceea ce se întâmplă pe piață, inclusiv în ceea ce privește fondul de stabilitate financiară analiza pieței este unanimă. Trebuie să facem mai multe. Nu doar Comisia e de această opinie, ci și Banca Centrală Europeană are exact aceeași opinie și a fost exprimată în termeni foarte clari. Deci sper că statele membre vor ajunge la un acord pe baza poziției Comisiei. Domnul Bischi dorește să adreseze o întrebare suplimentară. Domnule Barroso, eu accept că v-ați exprimat opinia și ați elaborat acest raport. Însă rămâne întrebarea mea, cum se poate întâmpla ca într-o chestiune atât de importantă, când se speculează împotriva monedei euro, într-o perioadă atât de uh, critică ca acum, să spuneți că dumneavoastră aveți o altă părere sau, mă rog, așa reiese că dumneavoastră nu v-ați consultat uh, cu doamna Merkel sau cu orice alt șef de guvern, astfel încât în fața publicului se vede că aveți păreri diferite. Domnul Barroso, Comisia nu are nevoie să primească aprobarea statelor membre înainte de a-și exprima o opinie și propunerea noastră, de fapt, merge mână în mână cu concluziile ultimului Consiliu European, unde statele membre au spus, au declarat că sunt pregătite să facă toate eforturile necesare pentru a proteja stabilitatea zonei euro și, în mod specific, au declarat că sunt pregătite să consolideze fondul de stabilizare financiară. Deci nu există niciun fel de contradicție. Nu pot să comentez comentariile altora. Eu pot să vă spun doar că aceasta este poziția Comisiei, este una unanimă, este poziția președintelui Băncii Centrale Europene și a celorlalte instituții relevante care monitorizează cu mare atenție stabilitatea financiară a zonei euro. Deci, cred că acum trebuie să subliniem ceea ce ne unește și nu anumite divergențe specifice legate de modul în care comunicăm. Mulțumesc, doamna Marta Andreasen. Democrație. Thank you, President. Mr. Barroso. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barroso, Săptămâna trecută, un membru al Curții Europene de Auditor, care s-a retras după 15 ani de, de activitate, a lansat uh, acuzații foarte grave Um, referitoare la transparența în raportarea uh, lucrurilor care nu sunt în regulă. Și clarificarea care a fost uh, publicată ieri de către Comisie nu um, arată decât faptul că Comisia este independentă de Curtea, uh, curtea de Conturi Europeană. Și cred că acum este um, momentul ca Parlamentul European să ceară să aibă loc un audit într-adevăr independent de către o instituție din afara instituțiilor europene, pentru că altfel Parlamentul nu va acorda descărcarea bugetară Comisiei. Deci, domnule Barroso, veți permite existența unui control de audit extern pentru a ști cu adevărat cum sunt cheltuiți banii europeni. Domnul Barroso, Trebuie să vă aduc aminte că Curtea Europeană de Conturi este o instituție independentă. Comisia nu are niciun fel de influență asupra metodei și priorităților de audit și nici nu ne dorim acest lucru. Independența acestei uh, instituții este în uh, interesul Comisiei uh, Europene. Niciodată nu am recurs la, comis- la comentarii negative în ceea ce privește uh, Curtea Europeană de Conturi sau Curtea de Justiție Europeană. Și acesta este un principiu fundamental al democrației, respectarea statului de drept. Deci, desigur, există un dialog între Comisie și uh, Curtea de Conturi. Acest lucru este un element care face parte din procesul de audit. Și toate faptele se, baz- se bazează pe lucruri concrete. Și acest dialog respectă standardele internaționale în vigoare și vă aduc aminte că în uh, anii trecuți um, am uh, sprijinit întotdeauna acest, independența acestor instituții. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barroso, nu sunt de acord cu răspunsul dumneavoastră. La răspunsul uh, critic adusă de Curtea de Conturi pentru ultimii ani, Comisia um, a cerut Curții de Conturi să își modifice metodologia de lucru pentru ca uh, cifrele puse la dispoziție de comisie să fie adevărate. Și în uh, experiența mea de 15 um, ani în acest domeniu nu am văzut uh, niciodată o asemenea situație în care cel care este um, audiat este, îi cere auditorului să-și schimbă metodologia. Vă mulțumesc. Domnul Barosă. Comisia, la fel uh, ca și Parlamentul European, are dreptul să-și exprime opinia în ceea ce privește rapoartele curții de conturi, așa cum faceți și uh, dumneavoastră acum. Comisia este o instituție politică, la fel ca și Parlamentul European, și are dreptul să-și exprime uh, părerea. Deci, cred că este vorba până la urmă de un exercițiu în transparență. Deci, din nou, respectăm în totalitate Curtea de Conturi, nu exercităm niciun fel de presiune asupra acestei instituții și încercăm să punem în aplicare recomandările venite din partea Curții de Conturi. Vă mulțumesc. Domnul Daniel van der Stop. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, Ierusalimul este capitala indivizibilă a statului Israel. Va fi uh, teritoriul israelian și trebuie să rămână așa. Uniunea Europeană uh, are de ce să fie uh, mândră uh, de Israel? În lupta jihadului islamic, Israelul nu numai că se apără, dar ne apără și pe noi în Europa și tot ceea ce reprezentăm noi, creștinii valorile creștine. Sigur, europenii trebuie să dea comunității internaționale un uh, semnal foarte clar în această privință. Suntem cu toții de acord că reprezentarea diplomatică trebuie să fie mutată în capitala Ierusalim. ambasadele noastre trebuie să existe și în Ierusalim. Mulțumesc. În primul rând, știți care este poziția Comisiei Europene în ceea ce privește Ierusalimul. Susținem existența Ierusalimului. Așa cum ați spus, Israelul este un stat democratic într-un mediu foarte dificil și dumneavoastră doriți ca uh, și uh, Israelul să re, uh, respecte autodeterminarea celorlalte popale, ale palestinienilor. Toată lumea trebuie să îi respecte pe ceilalți și ordinea de drept. În ceea ce privește schimbarea capitale sau reprezentanței noastre în Israel, nu vedem un motiv să facem acest lucru. Da, întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt dezamăgit, desigur, de acest răspuns, însă ați vorbit despre uh, Ierusalimul de Est. Știți că acolo au fost distruse și s-au și construit case în cele două zone ale Ierusalimului de Vest și Est. Există arabi și israelieni. Și tot ceea ce a spus Comisia a fost că în Ierusalimul de Est nu trebuie să existe discriminare pentru că uh, Ierusalimul uh, este o comunitate. Vreau să vă întreb, Estimați că trebuie să se procedeze uh, cu discriminare atunci când uh, se uh, stabilesc persoane în Ierusalimul de Est și Ierusalimul de Vest? Noi cunoaștem care sunt pozițiile în legătură cu colonizarea. Am spus întotdeauna că eforturile de colonizare nu corespund întotdeauna eforturilor de pace în regiune și comentariile dumneavoastră explică de ce nu trebuie să avem o reprezentanță în Israel sau să o schimbăm. Totul este foarte clar, rămânem angajați în procesul de pace, susținem Israelul, însă să nu uităm și drepturile poporului palestinian care merită susținerea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum trecem la subiectul inovare și energie, cea de-a doua parte a întrebărilor adresate președintelui Barroso. Se referă la inovare și uh, energie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei, Comisia promovează inovarea în multe domenii. Biocombustibilii de a doua generație, fuziunea nucleară, um, combustibili inteligenți, forme de energie regenerabilă în general, eficiența energetică și, de asemenea, captarea, transportarea și stocarea dioxidului de carbon, uh, autovehicule electrice și așa mai departe. Însă rezultatele, din păcate, sunt cam puține, domnule președinte. Foarte mulți cetățeni își exprimă uh, niște îngrijorări pe care am să vi le fac cunoscute astăzi. Ei ne întreabă, din toate aceste domenii, în situația foarte dificilă în care ne aflăm astăzi, ce va fi important pentru Comisie? Care sunt prioritățile? Președintele Barroso, o întrebare foarte dificilă, pentru că, de fapt, toate aceste priorități sunt interconectate. Trebuie să finalizăm piața energiei, avem o piață, nevoie de o piață integrată a energiei. Acesta este, de asemenea, un mod de a avea eficiență energetică, energii regenerabile, eficiența energetică sigur că este o prioritate, dar trebuie în același timp să investim în tehnologii cu emisii scăzute de carbon, pentru că există aici și o dimensiune externă. Și trebuie să urmărim și această dimensiune externă, să vorbim cu o singură voce cu partenerii noștri din, uh, de pe piața energiei. Și acestea sunt domeniile pe care vreau să le uh, adreseze Consiliul uh, European din februarie. Așadar, realizarea pieței energetice, eficiență energetică, tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eforturi comune la nivel extern. Aceste patru priorități. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Romana Jordan Cizel. Predsednik Barroso, sedaj velja, da mora... Domnule președinte Barroso, Uniunea Europeană trebuie să își scadă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020. La nivel politic discutăm de obiective și mai ambițioase. Este un fapt uh, bine cunoscut că uh, Uh, cea mai mare povară va trebui să fie uh, purtată de către sectorul energetic în cadrul uh, sistemului de schimb de, emis- de emisii. Și aș dori să vă întreb ce măsuri concrete ar trebui să luăm în domeniul energetic în Uniunea Europeană. Una dintre aceste măsuri uh, uh, poate fi măsura pe care v-ați referit dumneavoastră când ați răspuns colegului meu, domnul Barroso. Este vorba din nou de un proces uh, global, nu de unul uh, european. Cancun a reprezentat un, este un pas important uh, pe plan global, însă din punctul nostru de vedere nu este un pas suficient. Pentru a merge mai departe și pentru a ne angaja la obiective legale, ar trebui să cerem altora și este vorba aici de, de, de țările în curs de dezvoltare, să uh, depună un efort comparabil. Până acum nu au fost dispuse să facă acest lucru. Dar cred că trebuie să găsim modalitatea uh, adecvată de a le sprijini în această direcție. Și un uh, mod, o modalitate concretă pe care o voi propune în februarie Consiliului European este de a, a atinge mai multe obiective în ceea ce privește eficiența energetică. În ceea ce privește energiile regenerabile, cred că suntem pe drumul, de, pe drumul bun pentru a ne atinge obiectivele până în anul 2020. Vă mulțumesc, domnul Derek Hogan. Uh, uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule președinte Barroso pentru a asigura securitatea energetică cu costuri scăzute pentru consumatori în viitor, Europa trebuie să utilizeze uh, toate tipurile de energii cu uh, emisii uh, scăzute de carbon, tehnologiile curate. Dar până acum dezvoltarea acestora a fost foarte lentă. Comisia ne-a dat asigurări că se va Uh, susține cercetarea în ceea ce privește depozitarea și captarea carbonului în viitor. Da, pot să vă dau o asigurare că vom încerca să realizăm acest lucru, dar la urma urmelor statele membre sunt cele care decid asupra finanțării în ceea ce privește cercetarea. Și această metodă va fi discutată atunci când vom prezenta perspectivele multifinanciare. Însă, cu siguranță, cred că statele membre uh, vor uh, da prioritate investițiilor în energiile regenerabile și uh, se va uh, da atenție unui, stabilirii unui plan uh, european uh, pentru tehnologie. Propunerea este pentru următorul Consiliul European. Doamna Fiona Hall. A, tocmai ați spus că statele membre uh, Uh, au realizat mai puțin de jumătate din ceea ce și-au propus, uh, și anume uh, economii de 20% până în 2020. De ce nu insistați pentru ca această, acest obiectiv să vină obligatoriu pentru statele membre? Ba da, facem astfel de presiuni, de aceea încercăm ca acest lucru să fie discutat la următorul uh, Consiliu European. Eficiența energetică a rămas uh, în urmă și noi intenționăm să schimbăm situația. Energia, eficiența energetică uh, este o parte a strategiei noastre 2020, dar trebuie să stabilim și obiective naționale am estimat cu politicile și măsurile existente până acum, uh, economiile vor fi de 10%, însă uh, ne-am dat seama din discuții că rezultatele vor fi mai uh, ambițioase. Totuși vor rămâne sub 20%. De aceea vrem o abordare în doi pași. În primul rând să monitorizăm uh, realizarea obiectivelor naționale în 2020 și să facem uh, o revizuire a acestui progres în 2013. Dacă această analiză arată că ținta, ținta noastră de 20% nu uh, va fi probabil uh, uh, atinsă, atunci o vom face obligatorie. Domnul Reinhard Butikofer. Barroso. Domnule președinte, domnule președinte Barroso, vreau să vă adresez o întrebare referitoare la armonizarea armonizarea remunerării în Uniunea Europeană. Comisarul Oettinger, comisar pentru energie, abordează o strategie care, conform ministrului de, pentru mediu din Germania, ar duce la următorul lucru. Cel mai, uh, programul de inovare cel mai de succes pe care îl avem în Germania va fi distrus. Ce veți face pentru a evita ca, sub pretextul armonizării, să fie distrus acest uh, proiect și deci inovarea cu privire la energiile regenerabile să fie împiedicată. Ce veți face pentru ca domnul Oettinger să nu uh, întindă lucrurile uh, în ceea ce privește energia. El vrea să întreprindă acțiuni în 2012, cu toate că se vede foarte clar că aceste obiective neobligatorii nu sunt suficiente. Cum vreți să accelerați lucrurile? președintele Barroso. Domnul uh, comisar Oettinger are această abordare tocmai în vederea atingerii obiectivului de eficiență energetică. Încercăm să creăm legături și cu alte domenii de politică și alte obiective, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice. Cu toate acestea, eu cred că, eu cred că aici nu e vorba doar de a fixa obiective. Este mult mai bine de aceea ca statele membre să își fixeze, fixeze propriile obiective și apoi noi să verificăm dacă sunt în grafic și dacă nu, vom propune legislație obligatorie. Dar câteodată, pentru ca să ai succes, e mai bine să începi cu acțiuni voluntare, cu obiective voluntare. Cel puțin așa am procedat în trecut și această abordare s-a dovedit bună. Dar sigur că nu excludem faptul că avem nevoie de obiective obligatorii pentru fiecare țară. Dar haideți să dăm statelor membre posibilitatea să-și asume aceste politici și să vedem cum își dezvoltă strategia. Mulțumesc, domnul Paul Rubich. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 4 februarie avem summitul energiei și uh, discutăm mai multe directive, printre care directiva cadru fiind apa, de asemenea directiva cu privire la uh, auditul uh, ecologic și trebuie să vedem cum reușim să creăm legături cât mai uh, coerente între aceste două uh, instrumente legislative. Iar cre- și cred că discuțiile nu ar trebui să dureze mai mult de un an. Comisia a propus un calendar de 5 ani, dar eu cred că 5 ani e o întreagă legislatură și în dinamica care se mișcă lucrurile nu putem să ne permitem o perioadă atât de lungă. Este pregătită Comisia să reducă această perioadă, să adapteze cât mai repede uh, directiva cadru privind apa, astfel încât pe lângă um, energia solară, energia eoliană și uh, centralele care funcționează pe baza utilizării apei să aibă o șansă pe piață. Mulțumesc. Președintele Barroso, în general, Comisia dorește să reducă cât mai mult posibil timpul până la adoptarea și implementarea unui act legislativ. Dar statele membre de obicei ne cer să avem o perioadă realistă astfel încât uh, punerea în aplicare a legislației să poate să fie făcută în mod coerent, evitând distorsiunile pe piață, pe piața internă. Și o îngrijorare în acest domeniu al energiei este faptul că avem uh, legislații foarte diferite. Sigur că nu pornim de la zero, există anumite uh, norme comune. Pe 4 februarie vom discuta comunicarea prezentată recent și putem să spunem că avem și pachetul istoric privind clima și energia. Așadar, noi suntem uh, deschiși acestei idei de a reduce uh, perioada de timp, dar sigur că trebuie să avem și acordul statelor membre, astfel încât ele să transpună legislația mai mult sau mai puțin în același timp pentru a evita distorsiunea pe piața internă. Mulțumesc. Doamna Vicky Ford. Research and innovation is vital. Cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru a crește competitivitatea economiei noastre. Anul trecut, um, o universitate europeană a ajuns în topul, partea de sus a topului uh, a universităților cele mai bune din lume și este vorba de Universitatea din Cambridge. Însă peste, am, am văzut că cercetări uh, foarte importante din uh, Uh, Europa, un, unor asemenea cercetători li s-au uh, redus uh, fondurile de către Uniunea Europeană. Și să știe foarte bine că acest cadru de sprijin al cercetării Uniunii Europeană este foarte greoi. Am cerut anul trecut simplificarea acestor măsuri birocratice. Și ce face Comisia pentru punerea în aplicare a acestor reforme? În primul rând doresc să felicit uh, Universitatea uh, Cambridge și regiunea dumneavoastră. În al doilea rând, sper că grupul dumneavoastră uh, mă va sprijini în momentul în care vom discuta cadrul financiar multianual pentru a avea angajamente ferme de finanțare a inovării la nivel european, deoarece Universitatea Cambridge este una din cele mai bine dezvoltate din lume Însă există și alte universități în zone mai uh, sărace care nu au uh, la dispoziție aceleași mijloace. În al treilea rând, simplificarea este una din prioritățile mele în ceea ce privește uh, inovarea și energia, dar și pentru cercetare. Vom um, discuta um, inovarea în Consiliul European, care este una din prioritatea noastră și ne bucură faptul că Parlamentul European ne sprijină din acest punct de vedere. Este este esențial să înțelegem cât de important este pentru oamenii de știință să nu piardă timpul cu birocrație, ci să se concentreze pe cercetare. Doamna Ilda Figueiredo. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele consolidării financiare, așa numitele programe de austeritate Uh, promovează politici antisociale, subminează drepturile lucrătorilor și reduc uh, investițiile publice, mai ales în domeniile inovării și uh, cercetării. Deci dacă guvernele vor continua aceleași politici și presiunile vor fi continuate în Portugalia, de exemplu, situația va fi înrăutățită și um, se manifestă în același timp și o lipsă de solidaritate din partea Uniunii Europene. Așadar, trebuie să stabilim ce măsuri trebuie luate pentru a modifica situația, astfel încât să ne asigurăm că există un sprijin eficient în țări cum este Portugalia, dar și în alte țări, țări care nu își permit o investiție publică suficientă în aceste domenii. În același timp, pentru a uh, Um, asigura accesul populației la uh, en, resurse energetice, ținând cont de uh, prețurile înalte care există acum. Doamna Figueiredo știe probabil foarte bine care este uh, poziția noastră. Cunoaștem foarte bine care este situația în Portugalia, care are probleme, numeroase probleme legate de datoria statului. Însă în documentul pe care l-am uh, publicat uh, spunem statelor membre că dacă este posibil nu ar trebui să-și reducă investițiile în educație, în cercetare sau în uh, sectorul energetic. Există țări care urmează această politică cu foarte mare succes. Există țări care au o politică de austeritate, austeritate dar uh, măresc finanțarea în cercetare și în domeniul energetic este important să țină minte coeziunea și solidaritatea. Există un plan european în ceea ce privește uh, coeziunea, care se referă la coeziune teritorială și la coeziune so- socială. Deci trebuie să punem în aplicare acest plan. Doamna Judith Merkes, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Inovarea va modifica societatea noastră, economia noastră, va permite crearea de locuri de muncă. De aici importanța inițiativei europene în domeniu. Am putea oare să avem o abordare mai integrantă cu uh, toate direcțiile generale care ar putea să participe la acest parteneriat pentru energie. Până în prezent, uh, o singură direcție generală se ocupă de acest lucru, dar cred că avem nevoie de abordare mai globală. Apoi, trebuie să dăm mai multe fonduri pentru a evita orice fragmentare. Ar trebui să veghem ca fondurile să fie uh, date prin fondurile structurale. N-ar fi oare bine să avem un soi de curent unic care să favorizeze inovarea în toate statele membre. Apoi, în legătură cu energia, se vorbește foarte multe marile inovări, inovările pe scară uh, largă, dar cred că trebuie să ne gândim și la inovări pe o talie mai modestă, inițiative pe plan uh, local, uh, țin să spun că sunt uh, favorabilă uh, obiectivelor care sunt obligatorii. Mulțumesc. Președintele Barroso. Sigur, sinergiile la nivel uh, european sunt o temă care va fi abordată de Consiliul European. Parteneriatele în domeniul inovării, parteneriate europene, constituie au sacina de a crea astfel de sinergii între programele existente la nivel regional și național. Punându-le sub o singură umbrelă, putem să uh, sporim uh, potențialul uh, inovării care există pentru a face față provocărilor la nivelul societății Trebuie uh, să uh, încurajăm cercetarea orientată către piață, către servicii. Aceasta va crea uh, contextul general pentru participare. Și uh, de aceea avem această abordare uh, cuprinzătoare în ceea ce privește inovarea. Mulțumesc, domnul Nicolau Salavracos. Mulțumesc, domnule președinte. Cercetarea științifică uh, studiile publicate în presa internațională care analizează Grecia, Cipru și Israel arată că foarte mari cantități de gaz și uh, petrol există uh, la sud de Creta în Marea Egee și că există și o mari zăcăminte pe uh, platoul continental al Uniunii Europene. De aceea aș dori să întreb cum intenționează Comisia Europeană să extindă și să cerceteze în continuare uh, modalitățile de exploatare a unor uh, forme regenerabile de energie. Uh, și cum putem să aplicăm mai bine acest lucru uh, în Uniunea Europeană, trecând dincolo de ideea uh, conductelor. Aș vrea de asemenea să vă spun că dumneavoastră, desigur, aveți în vedere implementarea tratatului de la Lisabona și gestionarea unei crize economice majore în Europa. Și Uh, ați procedat uh, foarte bine până acum. V-ați axat pe direcții. Însă metoda americană uh, ar putea fi folosită, care generează mai mulți bani. Domnule președinte, tocmai ați luat cuvântul când îmi spunea un lucru drăguț. Vă mulțumesc pentru acest comentariu. În ceea ce privește prima parte a intervenției dumneavoastră, nu avem mijloacele și nu este prioritatea noastră să facem explorări sau să susținem uh, activitatea de explorare a altor surse de energie în Europa. Prioritatea noastră, din punct de vedere al infrastructurii, se leagă de uh, interconexiuni și în această privință vom face propuneri Consiliului European. S-a realizat uh, ceva deja pentru uh, țările baltice. Acum uh, lucrăm cu țările din centrul și estul Europei pentru interconexiuni nord-sud și lucrurile merg bine și am fost în Azerbaijan, acolo se lucrează pe coridorul de sud este o modalitate de a aduce uh, energia, în cazul acesta gazul natural. Cred că aici putem să facem investiții în infrastructura pentru energie. Mulțumesc, domnul Arthur Scarings, un minut. Domnule președinte, Comisia a avut o inițiativă salutară în uh, ceea ce privește rețelele electrice și uh, care sunt uh, care fac obiectul conexiunilor. Cheltuielile implicate vor fi la nivelul ceva în jur de 200 de miliarde de euro angajate până în 2020 o jumătate va veni din sectorul privat. Întrebarea mea este următoarea. Din ceea ce rămâne, deci cei 100 de miliarde necesari pentru rețelele europene până în 2020, de unde o să vină uh, fondurile? Din finanțare comunitară? Vor fi legate de obligațiuni sau vor exista și alte surse de finanțare? După cum ați spus, este nevoie de 200 de miliarde de euro în ceea ce privește infrastructura până în anul 2020. Și 100 de miliarde de euro vor veni de pe uh, piața uh, privată și pentru ceilalți 100 de miliarde de euro este nevoie de um, acțiuni uh, publice. De aceea, propunem mai multe măsuri prin care investițiile private vor fi uh, raționalizate. De asemenea, vom analiza îndeaproape practicile uh, tarifare pentru a umple uh, lacuna existentă, Comisia propune un nou uh, instrument uh, financiar care să se aplice um, după anul 2014. De exemplu, diferite garanții, uh, parteneriate public-private și am discutat și despre obligațiuni europene de proiect create pentru asemenea uh, proiecte. Doamna Sonia Alfano acum presidente onorevoli colleghi presidente barroso la direttiva settantasette del duemilauno fissa la definizione di fonti rinnovabili. domnule barroso directiva din două mii unu stabilește utilizarea noilor forme de energie care sunt uh, deschise pentru stimulente publice. sigur că trebuie să analizăm și natura nebiodegradabilă a deșeurilor. italia a crescut uh, Uh, investițiile pe care le face în uh, construcția de incineratoare, ceea ce este nociv pentru sănătatea oamenilor. Există deja două proceduri de încălcare a tratatelor împotriva acestei țări și totuși incinerarea deșeurilor este în continuare promova, o practică promovată, așa după cum știm. Sigur că e dificil să ne aducem aminte detaliile situației și de aceea am furnizat o întrebare în scris nu se poate să se încurajeze uh, incinerarea deșeurilor nebiodegradabile. Pentru că nu există niciun fel de derogări în directiva relevantă. De asemenea, directiva privind deșeurile tratează incinerarea ca o posibilitate de a elimina deșeurile. Președintele întrerupe vorbitoarea și de cuvântul domnului Barroso. Doamna Alfano, Într-adevăr, ați avut dreptate când ați spus că este o întrebare detaliată și nu pot să știu detaliile tuturor procedurilor de încălcare a tratatelor. Dar vă spun ceea ce știu. În ceea ce privește energia și piața internă pentru energie, avem 77 de proceduri de încălcare a tratatelor inițiate împotriva statelor membre și 55 în domeniul pieței interne. Deci dacă îmi furnizați întrebarea în scris, cu mare plăcere vă răspund tot în scris. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Franz Obermeier are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Inovarea, protecția climei, energii regenerabile, strategia Europa 2020. Când am auzit, auzim toate aceste lucruri, am crede că Uniunea Europeană chiar e serioasă când vorbește de măsuri uh, pentru uh, protejarea planetei. Însă, în spatele acestei fațade, de fapt, se găsesc alte intenții. Um, Energia nucleară, de exemplu, este considerată o energie cu emisii scăzute și comisarul Oettinger a spus că dânsul va încuraja în continuare utilizarea acestui tip de energie pentru că menține scăzute prețurile la celelalte tipuri de energie. La 25 de ani după Cernobâl, pe 26 uh, aprilie, avem un jubileu trist. Domnule președinte, și dumneavoastră considerați că, într-adevăr, putem să le oferim uh, cetățenilor noștri și să le vindem uh, electricitate obținută din energie nucleară? Președintele, știți care este poziția Comisiei privind energia nucleară? Anumite, e vorba de subsidiaritate aici. Anumite state au acest tip de energie, alte state nu. Uh, este adevărat însă că energia nucleară, în ceea ce privește uh, schimbarea climatică, este mai puțin poluantă decât alte surse de energie. Cu toate acestea, Comisia are anumite obligații prin tratatul Euratom. La începutul Uniunii Europene exista comunitatea Euratom și Comisia are nu doar dreptul, ci și datoria să furnizeze asistență statelor membre care o cer în ceea ce privește siguranța uh, energiei nucleare și cercetarea. Și acest lucru intenționăm să-l facem. Mulțumesc, domnul Iacek sariuș wolski You're bringing a, an optimistic message from... Ne aduceți un mesaj optimist din uh, Azerbaijan. Singura problemă rezidă în ceea ce privește cifrele. Am înțeles că în acest moment nu ați putut discuta uh, cifrele exacte în ceea ce privește metri cub de gaz în Azerbaijan și în Turkmenistan. Însă mă întreb dacă Comisia are estimări uh, proprii și așteptări în ceea ce privește acest acord Uh, este vorba de un volum care poate uh, umple, să spun, această, această nouă magistrală Nabucco sau South Stream. Domnul Barroso, în uh, urma vizitei din Azerbaijan și Turkmenistan, m-am întors cu un angajament concret și ferm al acestor două țări de a sprijini proiectul european în ceea ce privește South Stream. În mod public, atât uh, președintele Azer- Azerbaijanului cât și președintele Turkmenistanului au spus că sunt uh, pregătiți să furnizeze suficient gaz pentru europeană și chiar mai mult decât avem nevoie în acest moment. Cu toate acestea, există anumite probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Unele probleme se leagă de deciziile comerciale ale companiilor uh, implicate în acest proces și de asemenea de modul în care pot fi construite aceste magistrale. Însă există suficient uh, gaz în uh, zonele respective, gaz care poate fi furnizat uh, Uniunii Europene dacă țările din Uniunea Europeană sunt dispuse să colaboreze pentru crearea acestor două magistrale Nabucco sau Coridorul de Sud. Acum ultima întrebare, doamna Țicău. Domnule președinte, domnule în vedere că tot mai multe familii europene mai ales pe fondul crizei economice i al creterii ratei omajului cheltuiesc mai mult de zece din veniturile lunare pentru plata facturii de energie a dori să vă întreb care sunt măsurile concrete pe care comisia europeană le are în vedere pentru reducerea sărăciei energetice. de asemenea a dori să vă întreb dacă avei în vedere creterea semnificativă a procentului din fondul european de dezvoltare regională care care poate fi folosit de statele membre pentru creterea eficienei energetice a locuinelor începând cu viitoarea perspectivă financiară. Vă mulțumesc se spune, uh, există standarde foarte ridicate în ceea ce privește uh, furnizarea unor servicii minime și există alegeri pentru consumatori. Și aș putea să citez multe alte domenii în care propune măsuri uh, care vizează direct preocupările consumatorilor. În ceea ce privește facturi energetice mai scăzute, credem că cel puțin pe termen mediu concurența reală pe piață poate să realizeze mai mult decât situația actuală pe piață, unde există o serie de disfuncții și uh, poziții dominante pe piață. În ceea ce privește uh, finanțarea uh, proiectelor uh, pentru securitate energetică, am spus că o vom face în uh, viitoarea perspectivă financiară. O parte vor veni din soluțiile de pe piață, dar o parte vor veni și din investițiile publice și uh, Comisia pregătește o serie de propuneri propuneri uh, pentru viitoarea perspectivă financiară. Președintele Buzek, mulțumesc, dragi colegi, pentru discuția privind uh, inovarea și energia, un subiect foarte important. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte al Comisiei, pentru că ați venit a doua oară astăzi pentru a participa la dezbaterile Parlamentului European. Mulțumesc!